solicită de modificare la nivelul componenței comisiilor. Nominalizările vor fi publicate în procesul verbal al ședinței. Dacă până la adoptarea procesului verbal nu există observații, atunci aceste nominalizări vor fi